Welcome to Madam Vice President once again. Mulțumesc și bine ați venit, doamnă vicepreședinte, înalt reprezentant. Dragi colegi, trecem acum la următorul punct, declarația vicepreședintelui Comisiei Naturii Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate despre summitul parteneriatului estic care a avut loc uh, pe 29 septembrie la Varșovia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna înalt reprezentant. Sunt foarte bucuroasă să pot lua cuvântul aici uh, despre parteneriatul estic care a avut loc la sfârșitul acestei săptămâni, care va fi avea loc la sfârșitul acestei săptămâni de 29 septembrie la Varșovia. Dumneavoastră, domnule președinte, veți vorbi în uh, numele Parlamentului la acest eveniment și vă salut uh, de pe acum și mă bucur de prezența dumneavoastră. Mulțumesc și colegului meu Füle, care, comisar Füle, care a făcut eforturi uh, serioase pentru ca să se îmbunătățească acest parteneriat. Îmbunătățirea relațiilor cu partenerii noștri, cu vecinii noștri, este extrem de importantă și spuneam înainte că aceasta este prima prioritate a Uniunii Europene după care trebuie să fim judecați. Vecinii noștri din Est s-au schimbat foarte mult în ultimii ani și totuși trebuie să îi susținem în continuare în procesul de tranziție către democrație și economie de piață. Acest proces nu este numai în interesul lor, ci trebuie să încercăm să o facem pentru interesul tuturor, în interesul tuturor pentru prosperitate și democrație. Când am început parteneriatul estic în 2009, acesta era, avea o latură politică și um, un aspect social cu Azerbaijan, cu Ucraina, cu Moldova și cu alte trei țări. Și am făcut progrese foarte mari în ultima vreme, am întărit, uh, am îmbunătățit relațiile cu aceste țări. Anul acesta dorim să finalizăm negocierile pentru acordul de asociere cu Ucraina, incluzând aici și uh, aspectul de liber schimb și încercăm să lansăm negocieri pe domeniul uh, comercial cu Moldova și cu Georgia, odată ce ele uh, corespund criteriilor noastre. Am uh, încercat de asemenea să facem progrese și în ceea ce privește implementarea planurilor de acțiune în Ucraina și Moldova și facilitarea vizilor și a acordurile de readmisie care au reintrat în vigoare cu Georgia acum câteva săptămâni. Încercăm să facem același lucru cu Armenia, cu Azerbaijan și cu Belarusul pe viitor. De asemenea, reuniunea de la Varșovia va, ne, va reuși să ne, ne va ajuta să putem continua aceste relații și să creăm o punte între oameni, între popoare. Salut de aceea parte, inițiativa parte, Parlamentului European de a îmbunătăți Uh, aceste relații și a uh, societății civile care participă și ea la aceste parteneriate și toate aceste aspecte vor fi prezente la summitul de la Varșovia. Toți reprezentanții acestor grupuri vor participa. În ultimii patru ani, peste 4.000 de studenți și de academicieni din, parteneria, din țările partenere din Est au participat la programe de bursă, de bur, la burse și programe cu Uniunea Europeană. Responsabilitatea noastră este împărțită, este comună pentru democrație, pentru libertate și pentru statul de drept. În Polonia, vom da asigurarea că uh, există o alegere europeană și această alegere europeană merge mână-mână cu așteptările lor și cu angajamentul lor de progres către o democrație puternică și de durabilă. Domnule președinte, partenerii noștri la diferite etape vor participa la asocierile politice și la integrările economice în cadrul Uniunii Europene. Și chiar uh, în uh, această lună am dat un mesaj către, am trimis un mesaj către Ucraina, spunând că sporirea statului de drept și uh, procesele independente juridice sunt bazele relațiilor noastre de viitor. Ștefan Fiule și cu mine ne-am preocupat și de cazul procesului împotriva lui Iulia Timoșenko și am încercat să îmbunătățim sistemul electoral prin trimiterea de experți. Spuneam de asemenea că am colaborat foarte strâns cu Ucraina în ultimele luni pentru a putea transmite aceste mesaje și pentru a dezvolta o relație bună pentru ca să face, facă progrese această țară. Dacă se respectă în continuare se încalcă drepturile omului și uh, democrația în Belarus, chiar de la alegeri, dar și uh, mai devreme. Am impus sancțiuni împotriva regimului din Belarus și am cerut reabilitarea și uh, eliberarea tuturor prizonierilor politici. În același timp ne-am sporit uh, asistanța către Belarus și către societatea civilă. În urma revizuirii politicii de vecinătate, un element cheie care a apărut este că Uniunea Europeană a legat uh, obiectivele acestea mai mult de uh, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească partenerii noștri, adică mai bună, o mai bună cooperare politică, susținere financiară și o integrare mai bună economică pentru acei parteneri care uh, nu corespund acestor criterii. Este ceea ce numim noi mai mult pentru mai mult, more for more. Integrarea este un uh, aspect foarte important și vom redirecționa o parte din sprijinul pentru acest uh, aspect către NGO-uri, către ONG-uri, pentru că societatea este un instrument extrem de important. Avem instrumentele importante care sunt necesare pentru așa ceva și lucrăm mm, să instaurăm o mai bună democrație și în cadrul societății civile cu acești parteneri și ne bucurăm uh, de sfaturile pe care le-am primit din partea societății civile în acest context. Dar, domnule președinte, conflictele din Nagorno-Karabakh, din Transnistria și din Osetia de Sud sunt probabil, de fapt, obstacolele cele mai mari în calea acestor programe. Noi așteptăm de la partenerii noștri să facă cât pot de mult pentru ca progresele pe către pace să se vadă și să fie vizibile așa cum am făcut și noi cu eforturile pe care a trebuit să le depunem în gestionarea acestor poluri de conflicte înghețate. Recomandările mele către Consiliu au inclus și uh, recomandările domnului Filip Lefol, care este spe- reprezentantul special în Georgia, de exemplu. El a dorit o rezolvare a conflictelor într-un mod pașnic, în conformitate cu dreptul internațional și implicându-i pe toți actorii din regiune. Bineînțeles că Nagorno-Karabakh rămâne o prioritate pe agenda noastră. Susținem grupul de la Minsk și suntem în dialog cu toate părțile pentru a găsi o soluție comună. Domnule președinte, avem așadar dorința și voința să facem, să rezolvăm conflictele și să ducem la stabilitate această regiune. Am uh, stabilit o misiune a Uniunii Europene de stabilizare după războiul din Georgia și de asemenea implicăm această țară în uh, discuțiile de pace de la Geneva. Am luat de asemenea o decizie și pe tema um, negocierilor de pace în formatul 5 plus 2 care, o decizie care s-a luat în septembrie, dar vom continua procesul de negociere la care toate părțile vor fi bine implicate și vor uh, acționa cu bunăvoință. Domnule președinte, suntem cu toții angajați pentru ca acest summit să devină un succes, pentru ca să dăm un impuls uh, suplimentar parteneriatului estic și pentru ca partenerii noștri din Est să poată să primească mesaje puternice care să corespundă nevoilor lor și care să, din care să înțeleagă că și ei trebuie să facă eforturi pentru ca democrația să fie reinstaurată și pentru ca statul de drept să existe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte a Comisiei. Domnul Brock are cuvântul acum din partea PPE. Intervenție fără microfon. Domnule comisar, mă mir de ce vorbește eh, doamna Ashton de uh, de la locul Consiliului când de fapt uh, vorbește despre o temă ce ține de uh, politica de vegetănătate. Eu sper că summitul va fi un succes, că va face atmosferă bună și că în ciuda diverselor evoluții în unele dintre statele partenere, în special uh, Bielorusia, se va ajunge la o abordare multilaterală. De exemplu, în Nagorno-Karabakh vă vorbeați de un conflict. Dacă, e bine, ar exista o abordare multilaterală pe tema aceasta între partenerii noștri din Est, atunci uh, și parteneriatul ar fi mai puternic în soluționarea acestor conflicte. Cred că în plan, atât în plan economic cât și în plan politic trebuie să progresăm și trebuie să arătăm unor parteneri, cum este Bielorusia, că ținem la o consolidare a relațiilor noastre cu ONG-urile și cu, și cu o societatea civilă. Din păcate, instrumentele respective care eludează relațiile de stat și care fac direct legătură cu societatea civilă încă nu sunt uh, puse în aplicare. Mai, aș mai observa încă uh, și altceva în legătură cu evenimentele care au avut loc chiar azi. Am auzit că procurorul general al Ucrainei, în temeiul unui articol din codul penal introdus în, de Stalin în 57 și care a fost reconfirmat în anii 60, că în temeiul acestor articole a solicitat uh, șapte ani pedapsă cu închisoare pentru Iulia Temoșenko și daune interese de 1,5 milioane de dolari. Dar nici măcar nu este vorba doar de doamna Timoșenko, ci de vreo 15-16 reprezentanți ai opoziției ucrainene. Dacă până vineri nu va exista o declarație pe această uh, temă, uh, trebuie să ne consultăm uh, foarte clar uh, uh, cum vom reacționa la uh, declarațiile domnului Ianucovici, pentru că sigur că avem nevoie de acest acord de Eh, liber schimb eh, comercial, însă trebuie ca partenerii noștri de oriunde ar veni ei să se țină de minim, eh, minime reguli de democrație. Mulțumesc. Domnul Svoboda acum are cuvântul. Ah, mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă înalt reprezentant, mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați dat despre parteneriatul estic și mulțumesc și pentru felicitările adresate domnului Fiule, care merită aceste, într-adevăr aceste felicitări. Parteneriatul estic uh, este important pentru dezvoltările democratice în fiecare din aceste țări. Permiteți-mi să vă spun chiar de la început că la parteneriatul estic nu este vorba de o coaliție împotriva Rusiei. E vorba de o coaliție pentru țările care fac parte din parteneriatul estic, pentru că ele să poată decide singure în ce direcție doresc să se orienteze și dacă doresc să meargă în sensul european sau dacă doresc să-l conlucreze cu Rusia și cu alții. Aceasta este valabil mai ales pentru Ucraina. Ucraina este un partener extrem de important pentru noi și, după cum știm și din partea președinției uh, poloneze și urăm mult succes la această conferință, știm așadar că este foarte legată problema aceasta de situația din Ucraina. Populația din Ucraina se întreabă pe bună dreptate cum s-a ajuns la acest acord cu Rusia în ceea ce privește prețurile la gaz. Cum de a trecut Rusia deodată din part de la un uh, dușman al lui, de la un prieten al lui Timoșenco la un dușman al lui Timoșenco, Cum se poate ca alții acum să o sprijine pe Timoșenco? Eu știu că prețul care s-a convenit nu este un preț avantajos deloc pentru populația ucraineană și nu poate fi decât un element negativ pentru societate. Dar există o poziție foarte clară, de exemplu, din partea S și D. Astfel de aspecte trebuie să fie tratate politic și nu trebuie să fie tratate prin intermediul curților de justiție. Și de aceea apelul nostru este foarte clar către guvernul ucrainean, către președintele Ucrainei, să găsească o soluție din această situație care s-a creat acum. O condamnare a lui Timoșenko pe baza celor spuse de domnul Broc, dar pe atunci cred că Stalin era deja mort, ai spus în 57, cred că deja murise Stalin. Oricum, după cum ai spus tu, și care o fi situația juridică, nu este acceptabil ca o obiectiv politic să fie urmărit apoi cu justiția. Înaltul reprezentant și vicepreședintele Comisiei trebuie să clarifice acest lucru Vrem ca Ucraina să fie aproape de Uniunea Europeană, vrem o Ucraina democratică, vrem o Ucraina care să urmărească politic obiectivele politice și sper ca toată lumea să înțeleagă acest lucru și ca și uh, negocierile cu Ucraina să înceapă cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc! Aveți dreptate amândoi să uh, menționați pe comisarul Philip, căruia îi mulțumim pentru prezență pentru că dumneavoastră este responsabil cu cei mai apropiați vecinei noștri. Acum domnul Gerbrandi din partea ALDE are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, doamna înalt reprezentant. E nevoie de doi pentru a dansa tangoul. După cum se spune, după o primă deschidere ezitantă cu partenerii noștri din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu, iată, acum avem uh, parteneri orientali și deocamdată lucrurile merg destul de bine. Însă trebuie să constatăm că distanța față de alte state este destul de mare și pentru Polonia și pentru Suedia nu există dorința politică de a avea acest impuls față de partenerii orientali. Aceasta înseamnă că avem o viziune pe termen scurt, pentru că avem nevoie de acești parteneri, în special pentru aprovizionarea energetică. Iată de ce abordarea la acest summit confirmă această imagine și aș cere doamnei Ashton și tuturor statelor membre să-și întărească eforturile pentru acest parteneriat Uniunea Europeană n-ar trebui prezentată ca un profesor de dans, și ca un adevărat partener. Ceea ce se întâmplă în Azerbaijan este îngrijorător și iată de ce este important să oferim mâna acestui partener și să facilităm călătoriile înspre acolo. Iată de ce au nevoie partenerii noștri. Bineînțeles că anumite condiții trebuie respectate, însă dacă refuzăm dansul din prima, aceasta nu convine nimănui. Aș vrea să mulțumesc doamnei Ashton pentru dialogul pe care l-a început cu mișcările progresiste din Azerbaijan. Însă, în regiunea orientală, lucrurile sunt în schimbare. Pe lângă Rusia avem și Turcia care se apropie de ringul de dans și e vorba de parteneri care sunt oarecum îngrijorați. Iată de ce avem nevoie de o viziune foarte deschisă. În urmă cu câteva săptămâni am avut primul bal cu partenerii din Euronest. Rusia, e adevărat, n-a participat, dar eu am încredere în continuare în procesul Euronest și sper să continuăm să dansăm împreună, astfel încât uh, să înflorim cu toții. Vă mulțumesc, domnul Tanok. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant ochii Uniunii Europene se concentrau pe dimensiunea sudică a politicii de vecinătate și pe țările Africii, dar trebuie să nu uităm, să nu pierdem din vedere și parteneriatul estic și să încercăm să avem relații mai bune cu aceste șase țări. Ucraina trece printr-o fază foarte dificilă și cu acum există tensiuni în ceea ce privește structurile sale democratice și statul de drept. Am văzut care au fost pedepsele care au fost aplicate Iuliei Timoșenko și acum, de asemenea, în momentul acesta trebuie semnat un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. În același timp, Belarusul este dominată de, de Lukashenko, un dictator și Uniunea Europeană vede cu ochii înfricoșați cum Georgia este în continuare ocupată și, de asemenea, și Armenia se este implicată într-un conflict cu Nagorno-Karabakh. Salut uh, numirea uh, înaltului reprezentant uh, și reprezentantului pentru politic, problemele și conflictele înghețate, dar, din păcate, articolul 49, care vorbește despre uh, Republica Caucază și alte cele șase republici care să aibă o perspectivă europeană, nu fac decât să paralizeze toată procedura în care ne aflăm și cooperarea parlamentară Euronest. Sper ca summitul de la Varșovia să nu se blocheze în același fel acum pe 29 septembrie și sper ca Uniunea Europeană să se concentreze mai ales pe un aspect pragmatic, cum ar fi, de exemplu, liberalizarea comerțului și facilitarea vizelor și să nu se lasă trase în probleme care nu sunt acum de actualitate. Mulțumesc, spune președintele. Aș vrea să îl scuz pe domnul, să mă scuz față de domnul Doghelevici. Bine ați venit la președinția uh, poloneză. Mulțumesc că ați venit din partea președinției poloneze. Acum are cuvântul domnul Schulz Werner din partea verzilor. Noi Domnule președinte, noul principiu more for more ar trebui aplicat în parteneriatul pentru Est, mai ales în ce, pentru a consolida societatea civilă. Pentru că societatea civilă este uh, unul din puținele planuri în care putem uh, să avem legătură, de exemplu, cu Belarusul și cu opoziția din această țară. De aceea, rugămintea mea insistentă, doamnă Ashton, domnule fule. uh, faceți în așa fel încât acest for să obțină un secretariat în Bruxelles și pentru ca noi să putem uh, avea o mai importantă cooperare pe acest plan, pentru că deocamdată totul se întâmplă pe bază de voluntariat și lucrurile merg în defavoarea partenerilor belaruși cât de importante sunt aceste contacte am aflat în cadrul Euronest, pentru că am aflat acolo cât de mult, conflict, eh, cât de mult dăunează încredere reciproce aceste conflicte care există acolo. În special în cazul Transnistriei, Uniunea Europeană este reprezentată doar ca eh, observator în negocierile 5 plus 2 și nu are eh, încă o putere suficientă pentru a negocia în mod direct. În același timp, trebuie să cerem eliberarea tuturor deținuților politici și reabilitarea tuturor deținuților din Belarus. Și acest lucru trebuie să facă parte din tema negocierilor. Mulțumesc, spune președintele. Bună seara tuturor. Dau cuvântul acum. Dăm cuvântul acum cuvântul domnului Ieje Mastalca din partea uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, cred că ar trebui să susținem orice mijloace care promovează pacea și relațiile pașnice în Europa. Cred că nu a existat o destulă transparență, dar cred că acest summit va spori unitatea în Europa. Aș fi mulțumit dacă reprezentanții Uniunii Europene ar face eforturi pentru a unifica Uniunea Europeană. Și noi dorim să se facă eforturi pentru rezolvarea problemelor precum cele din Nagorno-Karabakh. Am salutat dacă Uniunea Europeană ar asculta cu mai mare atenție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule deputat, și acum am plăcerea să dau cuvântul în numele grupului pentru libertate și democrație domnului Imbrasas. colegos. Domnule președinte, stimați uh, colegi, uh, summitul care va avea loc la Varșovia ne va arăta în ce măsură am uh, putut uh, consemna deja uh, progrese concrete și va trasa principalele orientări strategice pentru acest parteneriat. Mă, aș vrea să mă refer aici, de exemplu, la o temă foarte actuală și anume la siguranța atomonucleară, la noile centrale atomoelectrice din apropierea Uniunii Europene în Rusia și în Bel- Belarus uh, sunt proiectate uh, mai multe uh, centrale de acest gen care ar putea să pună în pericol Uniunea Europeană din punct de vedere al, al siguranței nucleare. În același timp, este nevoie să avem cu Moldova și cu Ucraina un acord de liber schimb comercial. Și sunt de acord cu colegul Brock și cu ceilalți care solicită o soluționare a conflictului Timoșenko. Um, apoi, uh, una din prioritățile președinției lituaniene care va urma uh, este să întărim uh, parteneriatul dintre Uniunea Europeană și țările cu care avem acest parteneriat estic. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și acum îi dăm cuvântul domnului Mölzer timp de un minut. Mulțumesc, domnule președinte obiectivul nostru de a susține cu reforme politice și economice cele șase state din parteneriat este întotdeauna contrat de Rusia. Știm că parteneriatul estic uh, oferă perspectiva europeană de candidat la Uniunea Europeană a acestor țări. Există un acord comercial cu Ucraina, dar de acesta va depinde faptul dacă doamna Timoșenko primește un proces corect sau nu, în timp ce, și știm de asemenea și că negocierile cu Belarusul sunt înghețate. O perspectivă a, Uniun, a aderării la Uniune nu este suficientă pentru a garanta democrația, drepturile omului și, de, și pacea interină. Și acestea sunt exemple exact pentru acest lucru. S-a văzut ce s-a întâmplat și uh, cu Belarusul, care este în continuare sub o dictatură. E nevoie, deci, de mai mult decât de această perspectivă. Iar eliberarea prizonierilor politici are legătură și cu multe finanțe, cu faptul că nu au putut să fie plătite înapoi anumite credite. Iar condiția pentru alte, uh, pentru subvenționare din partea Uniunii Europene trebuie să fie și ca aceste criterii politice să fie recunoscute. Mulțumesc! Acum trecem la luare de cuvânt în nume propriu. Mai întâi dau cuvântul domnului deputat Höckmark, un minut și jumătate, vă rog domnule președinte. Summitul de la Varșovia ar trebui să susțină prioritățile parteneriatului estic și să ofere posibilitatea de a influența dezvoltarea societății. Pentru că toate aceste țări, practic, sunt între două drumuri ori către o structură autoritară, ori către democrații și societăți deschise. Iată ce se întâmplă la ora actuală. Iar oportunitățile pe care le pierdem astăzi sunt foarte greu de câștigat pe viitor. E important să spunem aici că e vorba aici de Europa, de democrație și statul de drept. Ucraina este un exemplu foarte clar în acest sens. Iată ce se întâmplă cu Iulia Timoșenko. Fie vorbim despre subminarea statului de drept, fie de susținerea drepturilor omului și a unei societăți civile. Cred de aceea că este esențial ca Uniunea Europeană să-și folosească toate instrumentele de care dispune această mare economie a lumii, toate posibilitățile, granturile, bursele școlare, liberalizarea regimului de vize și să trimită un mesaj foarte clar în, ceea, în ce privește precondițiile necesare pentru o mai strânsă cooperare. Cred de aceea că la acel summit ar trebui să se ia măsuri concrete astfel încât ambele tendințe să fie confirmate. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, domnule deputat, și acum am plăcerea să dau cuvântul domnului Sivici, un minut și jumătate. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule comisar, parteneriatul estic a trecut uh, prima sa probă dificilă și acum trebuie revizuită activitatea depusă până în prezent. Vreau să mulțumesc domnului comisar pentru excelenta comunicare pe care ne-a prezentat-o și care ne arată foarte clar că ne îndreptăm în direcția cea bună. Parteneriatul estic trebuie să se bazeze pe politici diferențiate ce țin cont de țări cât se poate de diferite, cum ar fi Moldova și respectiv Azerbaijanul în același timp uh, vrem să consolidăm uh, sistemele democratice din aceste țări și să uh, garantăm respectarea drepturilor omului. Vașova și-a meritat dreptul de a organiza acest summit. Stockholm și Varșovia au fost printre puținele capitale care au promovat existența acestui summit. Ucraina este foarte importantă pentru noi. Știm foarte bine cât de deficitare este activitatea sistemului judiciar din Ucraina, dar să nu amestecăm strategia cu tactica. Iar în ce privește facilitarea regimului de vize, Sigur, ar trebui să permitem uh, ucrainenilor să participe mai mult la viața noastră, să călătorească mai mult spre Uniunea Europeană și poate că relaxarea regimului de vize în această țară ar fi un instrument bun pentru a-i apropia de noi. Președintele, vă rog să vă respectați timpul alocat. Uh, acum urmează doamna Iaten Machi. Un minut. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Societatea civilă și cultura pluralistă politică este importantă pentru state în general. De aceea eu salut uh, ideea unei societăți civile care să fie introdusă, ideea aceasta să fie introdusă într-o, într-un uh, program adecvat. Însă nu este foarte clar care este situația în momentul de față. De aceea, doamna Ashton, aș vrea să vă întreb cum va putea fi dezvoltată facilitatea de susținere a societății civile, care este rolul acesteia în cadrul politicii de vecinătate în legătură cu ideea de um, angajament și perspectivă europeană care a fost atâta discutată. Mulțumesc! Aminski. Mulțumim, doamnă deputat, și urmează domnul Kaminski un minut. Pani Vysoka Comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna înalt reprezentant, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele de susținere față de Georgia, chiar acum înaintea summitului de la Varșovia. Este important să se spună că integritatea teritorială Georgiei este o chestiune de demnitate pentru noi. Situația Georgiei este o parte importantă a dezbaterii pe care o avem. Și, deși nu-l admir pe președintele Ianucovici, aș vrea să spun că n-ar fi potrivit să comparăm situația din Ucraina cu situația din vremea stalinistă, pentru că nu este o comparație bună, în special dacă ea vine din partea celor uh, care nu spun nimic în legătură cu abuzurile realizate în Rusia. Și e adevărat că anumiți colegi care și-au exprimat uh, îngrijorările în legătură cu situația drepturilor omului din Ucraina și pe bună dreptate, aș dori ca ei și partidele pe care îi reprezintă să fie la fel de interesați de drepturile omului în Federația Rusă, unde partidele sunt ilegalizate, unde acestea n-au voie să participe la acțiunile din Duma și unde, în timp ce în Parlamentul uh, ucrainian 50% e reprezentat de opoziție. Mulțumesc și acum uh, domnul Provera. Parteneriatul Orient. Domnule președinte, vă mulțumesc. Parteneriatul estic este o dimensiune politică importantă pentru Uniunea Europeană în prezent pe de altă parte, în calea acestui parteneriat există multe obstacole îngrijorătoare. Dialogul cu Belarusul este dificil. În Ucraina, cazul Timoshenko arată că situația drepturilor omului este în condiții de degradare în Azerbaijan o, o parte interior teritoriul este ocupat, există potențialul conflictului armat între Azerbaijan și Armenia. De aceea, eh, cele șase eh, state partenere trebuie eh, invitate să-și manifeste răspunderea partajată în acest parteneriat, să adopte regulile statului de drept și a democrației și să înlăture și să soluționeze conflictele dintre ele. În ce privește Nagorno-Karabakh, nu se poate admite o imixtiune în uh, suveranitatea teritorială, nu se poate uh, uh ac accepta o uh, invazie. Uh, ace același lucru este valabil pentru toate republicile din Caucaz. O întrerupere. Mulțumim pentru intervenție. Domnul Stoianov, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Vreau să vă atrag atenția asupra situației din Caucaz. Este foarte important ca această regiune să fie văzută ca un întreg, pentru că în momentul de față această regiune a fost împărțită în două grupuri de țări, de fapt. În momentul de față, Georgia și Azerbaijanul încearcă să se alăture Turciei pentru a izola cea de-a treia țară din această regiune, care este Armenia. Acest lucru este inadmisibil și Uniunea Europeană ar trebui să se opună printr-o intervenție externă din afara Uniunii, pentru că această intervenție externă încearcă să distrugă parteneriatul estic și valorile sale. În același timp, Ucraina și cazul Timoșenko. Dar eu cred că doamna Timoșenko are dreptul să fie judecată într-un proces liber dar în momentul de față deja s-a depășit această, această marjă pentru că ea a fost deținută prea mult. Poporul ucrainean are dreptul să își vadă drepturile respectate și doamna Timoșenko a lucrat în detrimentul, dacă se devădește că a lucrat în detrimentul poporului, trebuie să fie pedepsită pentru aceasta. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul uh, Sarius Volski. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă comparăm acest emiciclu cu dezbaterea cu privire la sudul Europei și cu dezbaterea cu privire la estul Europei, am motive să nu fiu atât de optimist ca predecesorii mei. Aprob cursul politicii, domnul, domnule Fuller, doamnă Ashton și toate declarațiile făcute, însă îmi fac griji cu privire la capacitatea de a le și furniza. Toate aceste acestea apar și într-un context foarte dificil. Există o dinamică negativă în Uniunea Europeană datorită crizei și datorită situației din Sud. Am avut un exemplu de uh, eșec al Euronest și avem și o, o dinamică negativă în Est datorită retragerii democrației. Pe masă este oferta noastră. Oare aceasta creează, creează o suficientă pârghie pentru politica noastră estică? Am fost surprinși de evenimentele din Sud. Nu vrem ca același lucru să se întâmple și în Est. Trebuie să avem un răspuns corect când astfel de evenimente se vor petrece poate la Baku sau la Minsk. Am o întrebare cu privire la Ucraina. Doamnă înaltă reprezentantă, excludeți oare jocul dublu al lui Ianukevici? sabotând uh, standardele democrației cu cazul Timoșenco, pentru că ne <clears throat> șantajează că s-ar întoarce spre Uniunea, uh, spre Rusia, îmi cer scuze. Trebuie să încheiem un acord de asociere până la finele președinției uh, poloneze și în cazul în care situația continuă ca așa, să refuzăm să-l ratificăm. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Vigenin, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, estimată doamnă înaltă reprezentant, domnule Fule, estimați colegi. Cred că nu ar trebui să așteptăm să avem așteptări mari de la acest summit, dar în același timp trebuie să recunoaștem că din 2009, când s-a lansat la uh, parteneriatul estic uh, această nouă inițiativă, s-au uh, atins multe obiective, am avut multe realizări. Uh, în timp care nu a fost foarte îndelungat. Am reușit uh, să conturăm o politică care acum începe să dea rezultate. Așadar, nu sunt atât de pesimist în ceea ce privește dinamica, pentru că văd cu proprii mei ochi că tot mai multe persoane din țările estice, din, din partenerii noștri estici, um, văd un viitor în familia noastră. Doresc să lucreze așa cum lucrăm și noi, în mod transparent, responsabil și cred că această atitudine trebuie încurajată. Comisia, uh, comunicarea Comisiei, revizuirea de la începutul acestui an, cred că a reprezentat un impuls important în politica noastră privind partenerii noștri estici și cred că putem avea rezultate doar dacă ne coordinăm mai bine și dacă ne susținem inițiativele unii, unii altora la nivelul Comisiei, Parlamentului și Consiliului și al statelor membre și de asemenea vreau să acordăm uh, atenție egală Sudului și Estului. Acesta este un mesaj important pentru toți partenerii noștri. Avem nevoie de un obiectiv comun de a elimina uh, vizele și acest lucru este foarte important pentru cetățenii. Trebuie să uh, derulăm mai multe pro programe pentru partenerii noștri în domeniul educației și științei. În final, acordul de asociere cu Ucraina poate fi un exemplu foarte bun pentru toți ceilalți. Și trebuie să spun că faptul că codul penal al Ucrainei datează din, de pe vremea lui uh, Stalin arată cât de multe reforme sunt necesare. Uh, doamna Timoșenko a încercat să schimbe acest lucru și a avut o ocazie. Mulțumesc. Dacă, nu știu. Blue card, please. Does Mr. agree? You agree? Uh, do you agree? Sure. Sunteți de acord, domnule Vigenin, cu un, un cartonaș albastru? Uh, ja mam jedno pytanie do pana przewodniczącego Wigenina w kontekście... Aș avea o întrebare Domnule Vigenin, în contextul la ceea ce a spus și domnul Saruș Volski, ce părere aveți despre oferta Euronest? Este suficient de atractivă pentru partenerii noștri din Est? Care este experiența dumneavoastră? Credeți dumneavoastră și poporul dumneavoastră că ar trebui să îi se ofere mai mult atenție acestei oferte? Mulțumesc! Um, o să spun câte ceva în acest scurt timp despre Euronest. Este drept că nu putem să adoptăm raportul prezentat, iar acest lucru se datorează faptului că am avut mici dezacorduri pe subiecte mărunte. Este ceva ce vom lua în considerare la reuniunile viitoare. Din experiența mea, toate cele cinci state sunt interesate să continue cooperarea uh, Euronest. Este o structură vie. Uh, toate statele sunt încântate de ideea de a lucra cu noi, de a coopera cu noi și vor uh, face eforturi în continuare în acest sens. Acestea sunt mesajele pe care le-am primit din Armenia și Azerbaijan după uh, Uh, sesiunea plenară Euronest acum două săptămâni. Vă mulțumim. Uh, timpul dumneavoastră a expirat, spune președintele. Domnul Piotrowski. Domnul Piotrowski, spune președintele. Szanowni Państwo, partnerstwo wschodnie to jeden z... Mulțumesc. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, parteneriatul estic face parte din prioritățile președinției poloneze. Dotyczące w dokumencie końcowym szczytu partnerstwa În documentul final al summitului ar trebui să fie ancorate declarații concrete cu privire la facilitarea vizelor, tranzit și renunțarea la vize ar trebui să se țină cont și de posibilitatea de a acorda acestor regiuni și o finanțare suplimentară, ca de pildă regiunea din Lublin, din Polonia. Vedem și în politica de vecinătate anumite asemănări în ceea ce privește uh, cadrul sudic și cadrul estic. Problemele politice ale Ucrainei nu au voie să arunce o umbră asupra acestui parteneriat. Nu vrem ca scenariul primăverii arabe să se repete. Dacă vor lipsi fondurile, parteneriatul estic nu se va putea dezvolta în continuare și se poate să lipsească. Uh, are un minut și jumate. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. European partners. This is true. Mm. Este oare destul sau uh, realitățile politice care uh, se dezvoltă la granițele noastre externe sunt uh, periculoase. La momentul când Medvedev și Putin schimbă locurile ca și cum ar fi niște țari. Mesajul nostru ar trebui să fie cel al uh, alternativei democratice, ca o alternativă la amenințarea uh, unei contagiuni, unei uh, infecții sovietice. Facem progrese lente în privința vizelor și uh, în uh, progresele făcute în Sud generează frustrări în Est. Partenerii noștri au impresia că au fost retrogradați. Proiectul Nabucco este mai puțin vizibil decât în trecut. Capacitatea de mediere a Uniunii Europene nu poate face față în mod corespunzător um, acestor conflicte înghețate și, ca urmare, aceste conflicte uh, sunt pe punctul de a exploda. În consecință, domnule Ehm, președinte, nu se întâmplă multe eh, lucruri noi în frontul estic. Această lipsă de dorință politică nu încurajează partenerii noștri să ehm, dea curs reformelor democratice. Acest eh, lucru poate duce la o criză energetică și strategică care poate duce la o agravare a crizei economice pe care o traversăm. Dimensiunea estică a politicilor noastre eh, trebuie dezvoltată de noi. Noi avem această răspundere, pentru că altfel, mulțumesc Vă rog să vă opriți aici. Regret. Trebuie să mergem mai departe. Doamna Flașicova are cuvântul. Aveți cuvântul, doamna Flașicova. Pekni, pan predsedajúci, pan comisar, pani Ashton. E pohopi... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați comisari, stimați deputați, este firesc că la ora actuală ne concentrăm asupra Sudului, dar nu trebuie să uităm vecinii din Est și partenerii noștri din Est. În urma extinderii din 2004 uh, am creat o nouă vecinătate și cred că din această cooperare a venit și mai multă prosperitate. Șansele oferite de reuniunea de la Varșovia nu ar trebui să fie lăsate la o parte. Unul dintre domeniile cheie se referă la finanțe pentru perioada 2008-2013 vom avea o creștere de trei sferturi a fi, resurselor finan, uh, financiare. Însă restul, este, uh, restul rămâne pentru perioada financiară viitoare. Este o, o provocare pentru noi. Din toate punctele de vedere va fi important să um, răspundem și uh, politicii uh, Rusiei. Parteneriatul ar trebui să fie n-ar trebui să fie înțeles ca o activitate împotriva Rusiei. Vorbitoarea este întreruptă. Permiteți-mi, în ultimul rând, să uh, subliniez faptul că uh, trebuie folosite oportunitățile din timpul uh, președinției poloneze uh, și, bineînțeles, să ne bazăm pe participarea tuturor um, statelor membre. Mulțumesc, spune președintele, domnul Migalski, un minut. Pani visoka przedstawiciel, pani komisarzu, pani ministru. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, mi-aduc aminte, în anii 90, perspectiva că Polonia va face parte la un moment dat din Uniunea Europeană și din NATO, ne-a ajutat foarte mult, ne-a ajutat să ne păstrăm standardele democratice. Colegii noștri din PPE doresc să introducă și aici anumite standarde. De exemplu, viața lui Stein au prelungit-o cu patru ani. Trebuie să facem ceva pentru drepturile omului din această regiune. Acesta a fost un apel către dumneavoastră, uh, doamnă înaltă reprezentantă. La Varșovia ne dorim un uh, festival, o sărbătorire. Vrem să oferim acestor țări o perspectivă clară de aderare. Vrem să-i susținem în ceea ce privește situația lor geopolitică, la respectarea drepturilor omului. Doamnă comisar, vă <clears throat> rugăm să să arăta, dați un semnal clar de integrare la Varșovia. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Galer. Die östliche Partnerschaft ist wichtig. Mulțumesc. Parteneriatul estic este important și pentru partenerii din Est. Dar uh, aderarea la Uniunea Europeană și cooperarea depinde de modul în care uh, aceste state fac progrese în domeniul democra- uh, democrației. More for More aduce progres și um, progres pentru toți, dar dacă nu se fac aceste progrese, uh, nu putem merge mai departe. Până acum nu s-a reușit uh, abrogarea um, prevederilor din codul penal care datează încă din perioada stalinistă. Ianucovici trebuie să fie evaluat în, după criteriile statului de drept și al democrației. Nu se poate este clar că opoziția trebuie să se reunească împotriva dictaturii și fac asta pentru că își doresc un viitor european uh, și democratic pentru țara lor. Împreună cu colegul Kaminski Um, colegul Kaminski s-a referit la Rusia, la situația drepturilor omului și la alegeri. Cred că acolo nici nu trebuie să trimitem observatori, pentru că este foarte clar că um, acolo nu au loc alegeri democratice. Deci uh, criticile pe care le adresăm Ucrainei trebuie să fie la fel de puternice și la adresa Rusiei. Mulțumesc! Acceptați să răspundeți uh, la o întrebare cu uh, cartonașul albastru? Mulțumesc. Nu am înțeles uh, exact ultima dumneavoastră propoziție. Nu doriți să trimitem observatori pentru alegerile, la alegeri acolo unde se presupune că, unde avem o suspiciune că alegerile vor fi falsificate? Nu înțeleg exact. Observatorii ne informează cu privire la neregulile care ar putea avea loc. Deci ar trebui să trimitem observatori în Rusia, chiar dacă credem că, valorile, că alegerile ar putea fi falsificate. Domnul Galer, în calitate de observator șef în Tunisia, spun că ar trebui să trimitem acolo observatori democratici, acolo unde există speranța ca uh, poate alegerile să ducă la un rezultat uh, democratic. Dar mă tem că în Rusia, având în vedere și ultimele evenimente, uh, alegerile nu vor duce la un proces democratic uh, proces electoral democratic, pentru că nu toate partidele sunt, sunt admise și putem porni de la premisa că Um, acest, uh, alege, aceste alegeri uh, nu vor fi atât de democratice încât să merite să mergem până acolo. Putem să economisim acești bani. Aveți un minut la dispoziție. Mulțumesc. The Eastern Partnership has been our response to the of gas supply from Russia. Parteneriatul estic a fost uh, răspunsul nostru la întreruperea gazelor, furnizării gazelor către uh, Georgia. Vrem să arătăm uh, țărilor din această zonă că nu au fost uitate și că au nevoie de o perspectivă clară. Rusia a fost adusă în ecuație care s-a complicat astfel de la bun început. Actualele probleme din Uniunea Europeană create de criză și de și evenimentele din nordul Africii au complicat lucrurile și mai mult. Ce să uh, oprească Rusia să profite de aceste dificultăți? Sper că atunci când negocierile cu privire la acordurile de asociere vor fi finalizate, nu vor mai exista uh, schimbări politice de ultim moment în ale onora. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc că ați respectat uh, timpul de vorbire. Are acum cuvântul domnul Bielan, un minut. Panie președinte, szczyt partnerstwa wschodniego to z całą pewnością najważniejszy. Mulțumesc, domnule președinte. Summitul um, cu privire la parteneriatul estic este unul dintre cele mai mari evenimente poloneze în ceea ce privește politica externă poloneză. Declarația poate să fie o bună bază pentru cooperarea uh, Uniunii Europene cu aceste state. la Bruxelles, din ce în ce mai mulți oameni se interesează de politica estică și știm că vom avea o extindere în această direcție și pentru asta avem nevoie de o bază solidă. Înainte de sfârșitul anului vom, este posibil să semnăm un uh, acord de cooperare cu, de, de asociere cu Ucraina perspectiva de aderare pentru Moldova și Georgia sunt de asemenea progrese. Vor avea loc concursuri sportive anul viitor, organizate de Polonia în cooperare cu Ucraina. Din nou, progrese. În Belarus însă există persoane care sunt urmărite în urma, pe baza deciziilor lor poli, uh, convingerilor lor politice și acest lucru nu are voie să se mai întâmple. Mulțumesc, doamna Ibrisagici, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este adevărat că țările din vecinătatea noastră est practică reprezintă un punct de răscruce între uh, dezvoltarea către o democrație funcțională sau uh, o înrăutățire a situației. Importanța ONG-urilor și a societății civile este foarte mare. Ei fac apel la libertate. Însă dacă nu asigurăm uh, libertatea și stabilitatea, nu putem merge în nicio direcție, nu vom face deloc progrese. S-a vorbit despre Nagorno-Karabakh. S-a spus că tensiunile din această primăvară nu au explodat încă și că dacă doamna, uh, dumneavoastră, doamna baroană Ashton, și dacă, dacă dumneavoastră, domnule Fule, controlați situația pentru moment și dacă este calm acum, asta nu înseamnă că putem uh, să ne relaxăm și să nu luăm măsuri, pentru că trebuie să explicăm într-un fel uh, ce facem în privința statelor din Est și toate conflictele din această zonă trebuie să fie tratate în mod egal. Toate situațiile din acea zonă trebuie tratate la fel pentru că uh, o soluție acceptată într-un anumit stat trebuie să fie acceptată și în alte locuri. Și vorbim despre terminologie, dar mai mult decât atât despre acțiuni. Domnule Kirilov, aveți cuvântul un minut. Domnule președinte, parteneriatul estic oferă multe oportunități pentru o bună colaborare între Uniunea Europeană și partenerii din Est. Trebuie însă să vedem ce dimensiune să-i acordăm. Este important să păstrăm echilibrul în relațiile cu toți acești parteneri și să ne concentrăm doar asupra unor state separate și să ne concentrăm asupra potențialului întregii zone. <clears throat> Este importantă dezvoltarea coridoarelor de energie care sunt indispensabile nu doar pentru securitatea energetică a Uniunii Europene, dar și un element important pentru integrarea acestor state cu Uniunea Europeană, integrarea economică. Uh, din păcate, nu pot fi evitate și conflictele la frontiere, de aceea trebuie să ne accelerăm eforturile pentru a găsi soluții de detenționare a conflictelor. Uniunea Europeană joacă un rol stabilizator în Georgia, însă trebuie să fie mai activă în ceea ce privește conflictele din Transnistria și Nagorno-Karabakh și ar trebui să acorde o importanță mai mare în dialogul cu Rusia angajamente clare din partea Uniunii Europene sunt necesare pentru stabilizarea post-conflict. Cred că acesta este uh, modelul pentru creșterea importanței Uniunii Europene în ceea ce privește parteneriatul estic. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Coval, un minut. Ja nie podzielam stanowiska, że wszystko w sprawie partnerstwa. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt de aceeași părere. Nu cred că am făcut tot ce se putea pentru parteneriatul estic. Am senzația că Europa a marginalizat parteneriatul estic și din punct de vedere financiar. În același timp, însă, îmi dau seama că a existat un angajament uh, pentru ca uh, summitul de la Varșovia să devină un succes. Este o mare șansă. Noi la Varșovia știm ce înseamnă asta. Uh, Trebuie să vedem parteneriatul cum îl dorim în viitor, nu cum este el acum. Este, trebuie să îl vedem așa cum îl dorim pentru copiii noștri uh, care uh, vor, își vor termina studiile și care vor coopera împreună cu noi. Avem nevoie de o universitate pentru parteneriatul estic, avem nevoie de perspective noi o perspectivă, pentru, o perspectivă financiară, o, per, o perspectivă pentru noile generații. Mulțumesc. Domnul Grip, un minut și jumătate. Mulțumesc. Ceea ce a spus doamna înalt reprezentant a fost foarte optimist Ați vorbit despre succesul parteneriatului estic și nu pot decât să vă urez dumneavoastră, domnului comisar Fiule și uh, președinției poloneze acest lucru. Eu mi-aș dori însă să nu reacționăm uh, ca după ultima reuniune Euronest. Este un succes faptul că am reușit să reunim adunarea parlamentară. La ce mă aștept de la summitul din Varșovia? Mă aștept la o opinie unitară pentru finanțarea parteneriatului estic. Sper că toți actorii vor face tot ce le stă în putință pentru a ajuta uh, opoziția în Ucraina și pentru a o elibera pe doamna Timoșenko uh, din uh, închisoare. De asemenea, trebuie să lucrăm, împreună, să cooperăm împreună cu alte state precum Georgia. Și trebuie să sprijinim în același timp și Belarusul. Ce putem oferi uh, în cadrul parteneriatului estic? Cum ar fi? Trebuie să analizăm aceste lucruri. Cum ar fi, de exemplu, uh, scutirile de viză? Nu avem o obligativitate de vize pentru uh, Rusia, însă există bariera Schengen statele din uh, cadrul parteneriatului estic consideră acest uh, punct unul foarte important. Moldova, Ucraina. Uh, în plus, sprijinirea infrastructurii este foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Al doilea summit al parteneriatului estic de la Varșovia este o ocazie excelentă de a transmite un mesaj politic mult mai puternic în ceea ce privește politica europeană și concluziile vor fi de importanță crucială în ceea ce privește implementarea viitoare a parteneriatului estic. Fără îndoială, trebuie să vorbim despre politica de vecinătate. Documentul Comisiei reprezintă un răspuns la o zonă, la situația în continuă schimbare din acea zonă și reprezintă un pas în direcția cea bună, însă în anumite domenii nu s-au luat măsurile necesare. Politica nu a mers întotdeauna în direcția cea bună și nu ne-am asumat întotdeauna răspunderea așa cum trebuie, dar cred că trebuie să avem o politică, o poziție fermă și să susținem în continuare finanțarea acestor proiecte, însă ca, trebuie ca această finanțare să depindă de progresele pe care le face fiecare țară în parte. Importante sunt și progresele societății civile și, de asemenea, uh, trebuie să înființăm un fond european pentru democrație. Salutăm această inițiativă și mă adresez atât în alte reprezentante cât și domnului comisar uh, și le spun că, fără îndoială, acest proiect va necesita ceva timp pentru a se concretiza. Sunt uh, multe instrumente pe care nu le-am folosit la potențialul maxim și cred că înainte de a înființa acest uh, fond european trebuie să ne folosim la maxim de aceste instrumente. Politica trebuie să, uh, Comisia trebuie să-și folosească influența și sunt sigură că ca urmare a summitului de la Varșovia vom avea progrese clare. Domnul Cucan are cuvântul. Are acum cuvântul domnul Cucan, un minut și jumătate. Mulțumesc. Summitul de la Varșovia este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante evenimente în cadrul președinției poloneze. Cred că va deveni o piatră de cotitură în relațiile noastre cu partenerii estici, în situația în care ambiția Uniunii Europene este de a fi un actor activ în, în regiune și de aceea trebuie să transmitem un semnal clar cum că suntem dispuși să jucăm un rol cheie în regiune. Dacă parteneriatul estic e să aibă succes, trebuie să încheiem parteneriate politice, trebuie să ne intensificăm relațiile, să luăm măsuri și să adoptăm o viziune care să sporească cooperarea cu Uniunea Europeană. Summitul este o oportunitate de a stabili intensitatea acestor relații pentru viitor. Altfel, s-ar putea ca țările care ar trebui să ne devină partenere să aibă o abordare oportunistică și să rămână undeva suspendate la mijloc între trecutul sovietic și reformele democratice, ceea ce nu este în interesul nostru. De aceea trebuie să răspundem la chestiuni precum liberalizarea vizelor, consolidarea societății civile și a instituțiilor democratice și, nu în ultimul rând, trebuie să acordăm atenție securității și relațiilor comerciale, astfel încât Uniunea să se apropie de aceste state și să le acorde și lor o posibilitate de a veni mai aproape de noi. De aceea sper că summitul de la Varsovia va fi un succes. Vážený pán komisár, vážená pani... Mulțumesc, doamnă președinte. Summitul de la Varșovia ne aduce speranță pentru a revitaliza relațiile între Uniunea Europeană și partenerii din Est. Dinamica însă trebuie să fie foarte clar uh, stabilită, definită, care sunt obiectivele și ambițiile noastre în acest domeniu. Avem nevoie de asemenea și de o strategie pe termen lung. Parteneriatul estic ar trebui să fie un instrument pentru prosperitate reci, uh, comună bazată pe respect reciproc și respectarea obligațiilor. Summitul de la Varșovia, de asemenea, ar trebui să aducă clarificări în negocieri atunci când este vorba de uh, acordurile de asociere și de acordurile cu Ucraina. De asemenea, ar trebui să subliniem nevoia de a uh, se adânci reformele democratice în țările din vecinătate. Nu ar trebui să fim uh, să, să avem rețineri, să, să discutăm modul în care Ucraina își tratează un fost prim-ministru. De asemenea, energia este un subiect foarte important, securitatea energetică, în uh, coroborare cu aspectele de mediu. Deci există o serie întreagă de aspecte asupra cărora uh, trebuie să ne concentrăm. Una dintre, unul dintre aceste aspecte este regiunea Nagorno-Karabakh am cam marginalizat acest subiect și tensiunea crește. Nu trebuie să ignorăm nici Armenia, sprijinită de Rusia. Trebuie să găsim o abordare înțeleaptă politică. Domnul Tăcheș. President, vice prezident. Domnule președinte, stimate domnă vicepreședinte, summitul parteneriatului estic de la Varșovia va avea loc la, în această lună. Uh, ca uh, întotdeauna, extinderea este uh, un, printre prioritățile uh, acestor discuții. Este printre punctele cele mai importante de pe ordinea de zi. Doresc să felicit Polonia pentru că a lansat parteneriatul estic alături de Suedia. Ca membru al unui stat din fostul bloc sovietic, din partea României, vreau să subliniez solidaritatea exprimată de uh, noi față de Croația. Pe cea 20, la cea de-a 20 aniversare a căderii Uni Uniunii Sovietice este convingerea mea fermă că Uniunea Europeană uh, care a fost divizată poate uh, fi reunită cu regiunea din spatele cortinii de fier doar prin acest tip de solidaritate și astfel putem finaliza procesul de integrare. Ceea ce se întâmplă în vecinătatea noastră afectează întreaga Uniune, de aceea politica noastră de vecinătate este esențială pentru o Uniune Europeană mai puternică. Partenerii noștri din Est fac reforme pentru a se apropia de uh, Uniunea Europeană. Trebuie să le cerem să facă reforme în continuare și să subliniem necesitatea respectării drepturilor omului în Belarus și Ucraina. Trebuie să rămânem uniți în angajamentul nostru de a stabili legături mai ferme și trebuie să folosim acest uh, summit pentru a uh, transmite un mesaj politic uh, important privind dorința noastră de a juca un rol de conducere în acea regiune. Mulțumesc, doamna președinte. Ajungem acum la Catch the Eye. Multe persoane au solicitat să intervină. Din păcate avem la dispoziție doar 5 minute. Nu putem da cuvântul tuturor. Un minut, domnul Lise, care cuvântul acum. Șanța, pani visoca președintele, pani comisarul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înaltă reprezentant, domnule comisar. Sunt mândru ca polonez că organizăm summitul de la Varșovia și cred că nu doar Polonia, ci și întreaga Uniune Europeană poate să fie mândră. Este un pas în direcția cea bună. Oferim ceva unde aceste șase țări din acest, pro- din acest program pe care l-au așteptat de mult. Știu că așteaptă instrumente de stabilizare politică și securitate pe care le putem oferi. Vorbim despre dezvoltare economică. Ar fi, desigur, o mișcare bună dacă negocierile cu privire la acordul de asociere ar putea fi finalizate încă în cursul acestui an. Ar fi și un semnal clar dacă am putea adânci aceste acorduri cu Georgia și uh, Moldova. Da. Doamna Smolkova. Vážená pani predsedajúca, politika východného partnerstva je veľmi dobrá. Mulțumesc, doamnă președinte. Politica parteneriatului estic este una foarte bună, care aduce prosperitate celor șase state membre și Uniunii Europene. Este o politică bazată pe un proces pe termen lung. Rezultatele nu vor apărea imediat, ci doar în câțiva ani. Uniunea Europeană, prin această politică, oferă o, întinde o mână de ajutor acestor state pentru a um, păși pe calea democrației, pentru a-și îmbunătăți standardele de viață. Azi dimineață am discutat o nouă politică comercială pentru Europa. Parteneriatul estic și acordurile de liber schimb consolidează acest domeniu. Avantajele unei piețe unice, comune,

Uh, procese în spatele ușilor închise. Există un um, politician din opoziție care a fost arestat și nici măcar nu poate participa la propriul său proces. Sunt uh, tactici de pe vremea stalinismului, vă spun. Uh, ce, ce răspundeți, doamnă înalt reprezentant, când vi se prezintă astfel de situații în Ucraina, de exemplu? Domnul Kozlovski. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înaltă reprezentantă. Anumite state membre sunt uh, sceptice vis-a-vis de Belarus și regimul de acolo și acțiunile vis a -vis de Ucraina. Cu toate acestea, cred că președinția poloneză uh, dă dovadă de o bună abordare în continuarea adâncirii relațiilor cu aceste state. Eu cred că ar trebui să dăm și o dinamică mai accentuată uh, relațiilor cu aceste țări în ceea ce privește democratizarea și societatea civilă. Integrarea <clears throat> se poate face și prin intermediul uh, Comitetului Regiunilor. Pe 8 septembrie a avut loc o întâlnire la Poznan. Putem face multe în acest sens. Mulțumesc. Aș dori să o rog pe înalta reprezentantă a Uniunii Europene, doamna Catherine Ashton, să ia cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări pentru uh, rezultatele alegerilor, pentru că ați fost aleasă. S-a vorbit despre mai multe subiecte și voi uh, începe prin intervenția domnului Brock. Tocmai de aceea stau aici și nu acolo. Răspunsul este că întotdeauna uh, mă mut între cele două puncte, dar dacă îmi construiți, uh, dacă mi aduceți o băncuță care să se află undeva la mijloc, voi face tot posibilul să-mi îndeplinesc obligațiile de acolo. Cea mai importantă problemă care a fost adusă în discuție, cred că a fost aceea dacă avem dorința politică de a investi energie și efort în parteneriatul nostru estic în modul în care am făcut-o în ceea ce privește Sudul. Cred că angajamentul pe care vi l-ați luat uh, dumneavoastră și așa cum am spus uh, și în această dezbatere, Stefan a discutat uh, această chestiune din perspectiva lui și din perspectiva noastră comună și cred că din aceste puncte de vedere răspunsul nostru este foarte clar. Da, summitul de această săptămână de la Varșovia este foarte important și doresc să mulțumesc foarte mult președinției poloneze pentru eforturile extraordinare pe care le-au făcut. Eu stau mărturie în fața acestor eforturi, pentru aceste eforturi și vreau să le mulțumesc încă o dată foarte mult. Mulțumesc Mulțumită acestor eforturi, mulțumită angajamentului pe care îl veți vedea din partea lui Stefan și din partea mea, uh, vedem o reprezentare foarte puternică din partea Uniunii Europene și sper că acest summit uh, va fi încununat de succes. Avem uh, șase parteneri în vecinătatea noastră estică și relația noastră cu fiecare dintre aceștia are provocările sale. În uh, această seară s-a vorbit de mai multe chestiuni importante, de preocupări, uh, de conflictele înghețate, de potențialul izbunirii unui alt conflict, de uh, necesitatea de a ne afirma în continuare principiile și valorile europene și in, in, ideea că trebuie să insistăm ca și partenerii noștri să adopte aceleași valori și ca ei să aleagă calea transparenței. Și Ajung astfel la o uh, problemă pe care am discutat-o în repetate rânduri, problema Iuliei Timoșenko. Vreau să fie foarte clar, problema pe care am uh, discutat-o noi și anume uh, utilizarea uh, selectivă a măsurilor judiciare în materie penală uh, E bine, nu noi, numai noi am tras această concluzie, ci și experții independenți au făcut-o și de aceea problema trebuie abordată cu seriozitate maximă. Și Stefan uh, a adus în discuție aceeași chestiune. Contează că atunci când vedem uh, derulându-se un proces judiciar, trebuie să vedem că el se derulează așa cum se cuvine uh, și nu să vedem să vedem că oamenii nu beneficiază de un um, proces corect, pentru că noi în Europa nu facem lucrurile așa și uh, sistemul judiciar joacă un rol important în uh, apropierea de Uniunea Europeană. Trebuie ca acolo lucrurile să fie respectate și principiile noastre trebuie să fie susținute cu tărie în continuare. Vreau să continuăm discuția noastră în legătură cu uh, zona de liber schimb completă și mai profundă. Noi credem că acordurile de asociere asigură, oferă garanții mai puternice pentru anumite chestiuni importante în ale relațiilor noastre cu Ucraina. Uh, dar, uh, fără îndoială, acordurile trebuie să fie ratificate, parlamentele naționale și Parlamentul European trebuie să se asigure că uh, sunt uh, în acord cu spiritul acestui acord. S-a vorbit despre facilitatea privind societatea civilă. Noi am identificat, am alocat deja 22 de milioane de euro pentru această facilitate și este important să ne gândim la um, cum să dăm mai multă putere societății civile și cum să punem accentul pe răspundere. Acest lucru face parte din intenția noastră de a um, um, crea mai multă transparență. Noi vrem să oferim instrumentele necesare pentru democrație. Nu vrem să creăm dubloane și suprapuneri, pentru că există deja instrumente în acest domeniu, dar vrem să incităm la discuții, să, să creăm discuții cu partenerii noștri pentru uh, a ne asigura că îi susținem pe tineri și că susținem creșterea procesului politic uh, cu partenerii noștri. Și um, cred că este bine să avem relații uh, corecte cu partenerii noștri pentru a-i ajuta să obțină susținerea de care au nevoie. Voi uh, încheia concentrându-mă încă o dată pe um, care cred eu că vor fi punctele cele mai importante ale acestui uh, summit. În primul rând, cred că vom uh, obține un, uh, o dată limită clară pentru semnarea acordului de asociere și acordului de liber schimb și un termen limită pentru începerea negocierilor cu Moldova și Georgia. Dacă vom putea face progres în aceste două direcții, acest lucru va fi foarte important. Um, e important ca um, mobilitatea este o chestiune importantă pentru multe state. Trebuie să vedem ce putem face în acest sens în următoarele luni. De asemenea, cooperarea între mai multe sectoare, în special între sectorul energetic și al transporturilor, este foarte importantă. De asemenea, cooperarea și dialogul la nivel politic. Dacă putem folosi această ocazie pentru a um, uh, fi um, lideri împreună de partenerii noștri uh, estici pentru a crea o relație uh, puternică cu ei um, și dacă vom reuși să fim um, să respectăm principiul mai mult pentru mai mult și răspundere reciprocă, sunt convinsă că eforturile noastre uh, vor avea succes. Și cred că trebuie să uh, facem eforturi și mai mari în acest uh, sens cu partenerii noștri estici. Mulțumesc președinției poloneze, mulțumesc și președinției maghiare și aștept cu nerăbdare acest eveniment de la Varsovia, care fără îndoială va fi unul încununat de succes. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă vicepreședinte. Dragi uh, colegi, vreau să vă informez că vom lua o scurtă pauză de două minute înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi și anume orientarea sexuală și identitatea de gen în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να σας παρακαλέσω να επιστρέψετε στις θέσεις. Dragi colegi, v-aș ruga să vă reluați locurile. Vom reveni la dezbaterea noastră și următorul punct de pe agenda noastră este